care uh, este reprezentată aici de uh, aceștia um, pentru a încheia dezbaterea, o să dau uh, cuvântul colegei noastre, Emer Castelo, două minute. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte.